Mes chers collègues, bonjour. Dragii mei colegi, bună ziua. Allons-y. Nous allons ouvrir. Haideți uh, să deschidem lucrările. Bună ziua. Avant de commencer nos travaux, Înainte să începem, dragi colegi, Avant de commencer nos travaux, je voudrais... Bun, înainte de a începe, aș dori să îi mulțumesc domnului Costis, care este în stânga mea. Astăzi este ultima sa zi și ultima sa reuniune în Comisia de Transporturi nu v-ați sincronizat, trebuie să aplaudați în același timp. Il part du secretariat. Pleacă din secretariat, se duce la secretariatul ITRE, într-un alt orizont. Nu știu dacă acolo sunt mai simpatici ca noi, nu prea cred. Oricum, a lucrat 5 ani în comisia noastră la dosare mari. Mă refer la pachetul feroviar, la Cartea Albă privind transporturile sau problema decarbonizării transporturilor. Oricum, îi mulțumesc foarte mult, foarte mult pentru această voință de care a dat dovadă și uh, vă doresc uh, mult succes în viitor. Sper că vă veți simți la fel de bine la ITRE ca la transporturi. Oricum, din partea secretariat, ușa secretariatului și a Comisiei Transporturilor va fi tot timpul deschisă. Mulțumesc! Nous revenons à des choses un peu plus euh, Acum să revenim cu picioarele pe pământ și vom testa sistemul de vot. Vă rog să utilizați uh, cartelele de vot pentru a vedea dacă avem numărul suficient uh, de deputați prezenți. Am deschis votul. Vous avez tout sur votre écran. Le vote est fermé. S-a închis votul. E foarte bine. My sincere apologies, Chairman. Îmi cer scuze, doamnă președinte, dar uh, cred că mi-am uitat cartela de vot în aparat la Strasburg. Așa că, din păcate, nu pot să mă duc până acolo foarte repede. Ce e de făcut în această situație? Îmi cer scuze, în primul rând. Alors, comment allons-nous gérer la situation? Cum să gestionăm noi această situație? E foarte simplu. O să ridicați mâna, să spuneți uh, pentru, împotrivă sau să vă abțineți. Și o să mă uit uh, fix la dumneavoastră ca să contabilizez uh, votul. Sunteți de acord? Perfect. Haideți, hai să începem. Avem foarte multe voturi astăzi. Domnul Taylor, bună ziua! Votre carte de vote ne fonctionne pas. Cartela dumneavoastră de vot nu funcționează? Nu deschideți acum uh, ușa Brexitului, domnule Riche, nu-i decât ora 9. El marche à nouveau. Ah, gata, merge iar. Allons-y, nu commençons. Haideți totuși să începem cu raportul domnului Telicca sur la digitalisation de l'industrie. Privind digitalizarea industriei europene. Haideți să începem. Compromisul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Compromisul 1 este adoptat. Trecem acum la amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 22 este respins. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 27 este respins. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 2 este adoptat. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 36 este respins. Amendamentul 38. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 38 este respins. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 3 este adoptat. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 4 este adoptat. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 6 este adoptat. Continuăm acum cu amendamentele. Amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 59 se respinge. Amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 63 este respins. Amendamentul 61. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 61 este adoptat. Amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 62 se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Compromisul 7 este adoptat. Amendamentul 68. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 68 se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 8 este adoptat. Amendamentul 9. Cine este pentru? Compromisul 9. Se corectează președinta. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 9 este adoptat. Amendamentul 79. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, amendamentul 79 se respinge. Vreți să verificați? Bine. Deschid votul. Unde voté? A votat toată lumea? Închid votul. PP-ul are doi deputați în plus. Da, doi. Unu mai merge, dar doi e cam mult. Acum e bine, închid votul. Plus 19 minus 24, amendamentul se respinge. Compromisul 10. Îmi cer scuze. Amendamentul Maintenant, on vote sur l'amendement 84. Votăm acum amendamentul 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vreți să verificăm? Deschid votul. S-a închis votul. Plus 29 minus 15, deci se adoptă. Continuăm. Compromisul 10. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, compromisul 10 se adoptă. Compromisul 11, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, compromisul 11 se adoptă. Amendamentul 88, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, amendamentul 88 se respinge. Amendamentul 97. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 97 se respinge. Amendamentul 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 99 se respinge. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 12 se adoptă. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 13 se adoptă. Compromisul 14. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Compromisul 14 se adoptă. Compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Compromisul 15 se adoptă. Compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Compromisul 16 se adoptă. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Compromisul 17 se adoptă. Compromisul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 18 se adoptă. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum supun uh, la vot final prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul plus 43, minus 1, nicio abținere. Bravo, felicitări, domnule Telici, că raportul dumneavoastră a fost adoptat. Putem să-l și aplaudăm. Continuăm tot cu domnul Telicica. Raportul privind standardele europene, punerea în aplicare a regulamentului. Să începem. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 2 este respins. Amendamentul 3 și 4 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Sunt adoptate. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Compromisul 1 se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 2 se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 3 se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 4 se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 5 se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 23 se respinge. Compromisul 6. Vreți să verificați? Bine, deschid votul electronic cu privire la amendamentul 23. A votat toată lumea. Închid votul. PPE are un vot în plus. Vous êtes un peu actif ce matin. Sunteți un pic cam activ în dimineața asta. Acum e bine. Închid votul. Minus 25 plus 18, deci amendamentul este respins. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 6 se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Compromisul 7 se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Compromisul 8 se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Compromisul 9 este adoptat. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Compromisul 10 se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, compromisul 11 se adoptă. Continuăm cu amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, amendamentul 57 este adoptat. Amendamentul 58 în două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, prima parte este adoptată. Verificăm. Deschid votul. Uh, este cineva de la PPM+. Plus. Am închis votul. Plus 23, minus 20. Prima parte se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A doua parte nu este adoptată. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 12 se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 1 se adoptă. Supun uh, la vot uh, fin, raportul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. plus 43 minus 1, 0 abțineri. Raportul dumneavoastră este adoptat. Felicitări, domnule Telicica. Haideți să continuăm. Continuăm cu raportul privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri este raportul doamnei Bilbao. Începem. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 42 se respinge. Amendamentul 9. De fapt, nu este supus votului. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 43 se adoptă. Avem mai multe amendamente identice. 11, 44, 45, 46 și 47. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceste amendamente sunt adoptate. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 48 este respins. Amendamentul 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 49 se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 12 se adoptă. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 50 se respinge. Trecem acum la amendamentul 51. Avem întâi amendamentul 13 și 52, care sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceste amendamente se adoptă. Acum trecem direct la compromisul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Compromisul 1 se adoptă. Amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Amendamentul 58 nu se adoptă. Amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 59 se adoptă. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 60 se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 2 se adoptă. Amendamentul 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 65 se respinge. Amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 66 se respinge. 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 67 se adoptă. Cred. Vreți să verificăm? Bine, verificăm. Deschid votul electronic. Închid votul. Se adoptă cu 31 de voturi pentru și 13 împotrivă. Amendamentul 68. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 68 se adoptă. următoarele devin caduce pentru că 68 a fost adoptat. 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 71 se respinge. Amendamentul 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 73 se respinge. 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 74 se respinge. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 19 se adoptă. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 75 se respinge. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 3 se adoptă. Amendamentul 78. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 78 se respinge. 79. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 21 se adoptă. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 22 se adoptă. Trecem acum la amendamente identice. 83 și 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceste amendamente se resping. Amendamentul 85 și 86. Vreți să verificăm la 83 și 84? Foarte bine. Deschid votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Plus 20, minus 25, 0 abțineri, deci aceste două amendamente se resping. Continuăm. Amendamentul 85 și 86. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Aceste două amendamente sunt respinse. Sunt respinse. Sunt uh, respinse. Nu încerca să-mi spuneți altceva. Vreți să verificăm? Bine, să verificăm la 85 și 86. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. La fel, plus 20, minus 25 aceste două amendamente se resping. Nu continuăm. Am... Continuăm. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul cu numărul 2. Pentru. Împotrivă. Obțineri Adoptat. 3 și 26. Identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptate. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 4. Pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. Continuăm cu amendamentul 4 și 29, identice, pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. Trecem la amendamentul 33, pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, compromis 5 este adoptat. 39 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem acum la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul. 40 pentru, nu există abține și nu există voturi împotrivă. Felicitări, doamnă Bilbao. Există un vot totuși împotrivă. Da. Oricum, felicitări, doamnă Bilbao. Et nous allons voter également pour le mandat. Vom vota acum și asupra mandatului. S-a deschis votul. Mandatul pentru negocieri. S-a închis votul. Patruzeci și trei pentru, un vot împotrivă, nu există abțineri. Doamnă Bilbao, ați primit mandatul pentru negocieri pentru acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm cu sistemul de inspecții pentru folosirea în siguranță a navelor de tip roroferi și a navelor de pasageri de mare viteză, raportul domnului Riche. Haideți să, să mergem. Amendamentul 19 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Nu există, nu votăm amendamentul 6. Trecem la 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Doamna Foster, suntem la voturi, suntem atenți, vă mulțumesc. Continuăm. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 9 este adoptat. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 10. Pentru. Doriți să verificăm? Amendamentul 25. Deschid votul. S-a închis votul. 25, 24 pentru, 21 împotrivă. Este adoptat așadar. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. 26 este adoptat. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. 27 este adoptat. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 15. Pentru. Cine este în favoarea acestui vot? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vom supune acum la vot, la vot final, raportul. S-a deschis votul. S-a închis votul. 45 de voturi pentru, nicio abținere, un vot împotrivă, nu există abținere așadar. Felicitări, domnule Riche. Nous sommes en train, voilà, la deuxième partie, nous votons sur le mandat de négociation. Acum votăm referitor la mandatul pentru negocieri. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. 44 pentru, un vot împotrivă, nu există abțineri, se acordă mandatul pentru negocieri. Domnule Riche, felicitări! Allez, nous continuons. Bonjour. Avec le... Continuăm cu raportul doamnei Aiuto normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri. Începem. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e adoptat. 39 și 40. Identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Haideți să continuăm. S-a deschis, votăm uh, electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru, 20 împotrivă, adoptat așadar, uh, îmi cer scuze. Ați uh, făcut bine, ca zis, să verificăm. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromis 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromis 4. Doriți să verificăm? Nu nicio problemă. Deschid votul pentru amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. 13 pentru, 28 împotrivă. Amendamentul e respins. Domnule Iertuc, vă rog, e posibil să așteptăm poate două secunde, pentru că există un mic decalaj cu interpretarea față de ritmul la care vorbiți dumneavoastră. Poate ar fi bine să așteptăm totuși două secunde în plus. Foarte bine, spune doamna președinte, doriți să luăm mai mult timp? Bine, vom aloca atunci mai mult timp. Patruzeci e respins, așadar compromis patru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 3. Compromis 3 pentru împotrivă abțineri. Adoptat. 49 pentru împotrivă abțineri. Adoptat. 11 pentru Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 13 credeau că e respins. Haideți să verificăm. Deschid votul. Votăm asupra amendamentului 13. S-a închis votul. Este adoptat, de departe. Nu ridicați bine mâna. Continuăm. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins. Dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 14. Je ferme le vote. L'amendement 14 Amendamentul 14 e respins. 25 de voturi împotrivă, 20 pentru. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 57 pentru împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 59 pentru, 59, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Prima parte, adoptată. Cea de-a doua parte. Doriți să verificăm? Deschid votul privind prima parte a amendamentului 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 20 împotrivă, adoptat prin urmare. Trecem la cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cea de-a doua parte e respinsă. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins. Haideți să verificăm. 26. Am deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 32 pentru, 13 împotrivă. Așadar, amendamentul 26 este clar adoptat. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Mo 5. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem acum la votul final. Vă rog. S-a închis votul. 45 de voturi pentru, 46 de voturi pentru, nu există abțineri, nu există niciun vot împotrivă. Felicitări! doamnă Aiuto, raportul dumneavoastră a fost adoptat. Acum trecem la votul pentru mandatul de negociere. Deschid votul. S-a închis votul. Dumneavoastră sunteți împotriva așadar? Bine, ați primit mandatul de negociere cu 45 de voturi pentru. Felicitări, doamna Iuto. Nu continuăm. Continuăm. Continuăm cu Agenda Europeană pentru Economia Colaborativă, proiect uh, unde, de fond, uh, unde Comisia de Fond este INCO. Doamna Chinonen este raportor. Sunteți foarte împrăștiați acolo, consilierii, și vă auzim până, până aici. Haideți să continuăm. Compromisul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Adoptat. Amendamentul 12. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru, împotrivă, se abține, adoptat. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20. Pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Deschid votul. Amendamentul 20. Închid votul. Amendamentul 20. 24 la 20. O abținere. Se adoptă. 21. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Compromisul 3, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 24, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 39, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 42 cine este pentru, împotrivă, abțineri, 42 este respins. 43 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 4 este adoptat. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Vreți să verificăm. Verificăm amendamentul 50. Deschid votul. Închid votul. Este adoptat 27 la 18. Continuăm cu amendamentul 68. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, 69 se respinge. 75 este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 71. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu se adoptă. Vreți să verificăm? Verificăm, deschidem votul. Amendamentul 72. Închid votul. Adoptat cu o largă majoritate. Continuăm cu compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva abține se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 75. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 89 uh, și 96 uh, identice cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 91 cine este pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, nu e clar. Deschid votul pentru 91. Votul este închis. 25 la 20, deci este adoptat. Trecem la amendamentul 93. Cine este pentru, împotrivă, cine se abține, adoptat. 94. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 97 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 129, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 137, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 138 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 142 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 12. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 146. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm, vă rog. Deschid votul. Cred că este adoptat. Închid votul. 24 la 21 este adoptat. Vot final pe acest raport. votat toată lumea, votul este închis. Treizeci la 7, fără abțineri. Doamna Chidner, raportul nostru este adoptat. Felicitări, mulțumim foarte mult. Continuăm. propunerea privind promovarea conectivității de internet în comunitățile locale. Este un proiect de aviz al comisiei, de la Comisia ITRE. Doamna partener este raportor. Doamna Țapardel este raportor. Scuzați. Uh, amendamentul 7. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 53. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 54. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 55. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Deschid votul la amendamentul 55. Votul este închis. ...22 la 23, bine că am verificat. Deci amendamentul este respins. Compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, compromisul 2 este adoptat. Amendamentul 59, cine este pentru, împotrivă, cine se abține, adoptat. Amendamentul 60, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 65. Uh, Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Nu e clar. Verificăm. Deschid votul. Așadar, 60, amendamentul 65. Închidem votul. E foarte clar, domnule Van de Camp. Amendamentul este respins. Amendamentul 66. Uh, Cine este pentru, împotrivă, abțineri? 66 este adoptat. Amendamentul 67. Cine este pentru, împotrivă, se abține, adoptat. 68. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Adoptat. 69. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu este adoptat. Este respins. Compromisul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 10. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6, cine este pentru? Compromisul 6, mă scuzați. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 24 este respins. 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 27. Cine este pentru? Împotrivă? Nu e clar. Reluăm. Pentru 27. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abține respins. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 39, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 41. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. 43. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. 45. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. Verificăm. Verificăm compromisul 12, votul este deschis. Votul este închis. 26 la 19 este adoptat. Amendamentul 49. Continuăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Vot final. Deschid votul. Închid votul. 44 pentru, două voturi împotriva, un vot împotrivă, rapor, raportul doamnei Țapardel este adoptat, felicitări. Continuăm cu raportul privind conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune, Societatea Europeană a Gigabiților și 5G, proiect de aviz, Comisia de Fond ITRE, raportor pentru aviz, Domnul Slotovski. Domnul Zlotovski, așadar. Deci continuăm. Amendamentul 1, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, adoptat. Amendamentul 2, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, adoptat. Compromisul A1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem direct la amendamentul 12. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, 12 este adoptat. Amendamentul 15. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 13. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Abțineri? Așadar, 14 este respins. Compromisul uh, de cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 33. Cine este pentru? 33. Aveți amendamentul 33, deci cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, Amendamentul 33 este respins. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă? abține. Compromisul C este adoptat. Continuăm cu amendamentul 39. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Respins. 40. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Amendamentul 41, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, respins. 43, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, 43 este adoptat. Amendamentul 42, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, adoptat. 44. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul D. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul uh, E. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 53. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 55. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul F, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 59. 59. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 59 se respinge. Amendamentul 67. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 67 se adoptă. Compromisul uh, G. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul G se adoptă. Amendamentul 76. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 76 se respinge. Amendamentul 78. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 78 se adoptă supun la vot electronic raportul final. Je ferme le vot. Închid votul. Plus 40. Plus 40, minus 2, 3 abțineri. Domnul Zatovski, felicitări. Raportul este adoptat. Avec une belle majorité. Allez, c'est le dernier, on est dans les temps. Ne-am încadrat și în timp, ajungem la ultimul raport și anume apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. Este un uh, proiect de aviz pentru Comisia IMCO și raportorul uh, nostru este domnul Keith Taylor. Să începem. Titlul 1, amendamentele 31 până la 236. Deci le luăm pe toate la un loc și le supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Compromisul 7 se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Compromisul 8 se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Compromisul 9 se adoptă. Amendamentul 129. Vreți să verificăm compromisul nouă? Foarte bine. Deschid votul la compromisul nou. Închid votul. Plus 23, minus 21, 22. Nicio abținere. Iar compromisul se adoptă. Continuăm cu amendamentul 129. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 129 se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 10 se adoptă. Amendamentul 130. Cine este? Îmi cer scuze, devine caduc. Continuăm cu 132. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 11 se adoptă. Amendamentul 136. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 136 se adoptă. 137. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 137. Nu se adoptă. 139. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 140. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri 140 se respinge. 141. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 12 se respinge. 143. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 143 se adoptă. 144. Cine este pentru? 144 pentru, împotrivă, abțineri, nu se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 13 se adoptă. 145. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 145 se adoptă. 146. Vreți să verificăm? Deschid votul la 145. Închid votul. Plus 18 minus 26. Aveți dreptate. Amendamentul 145 se respinge. Continuăm. Amendamentul 146. Cine este pentru? Pentru. domnul Werner și domnul Van den Kamp. Vă reorganizați. Să o luăm de la capăt. Fiți atenți, vă rog. E ultimul vot, nu mai avem altele. Amendamentul 146. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 152. Cine este pentru? Îmi cer scuze, acesta devine caduc. 147. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 147 se adoptă. 148. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 149. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 149 se adoptă. 150. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, 150 se respinge. 151. Vreți să verificăm? Cu mare plăcere. A cerut așa de frumos? Deschid votul. La 150. J'ouvre le vote, tout le monde a voté? A votat toată lumea? Închid votul. Moins 27. Minus 27 plus 18. Acest amendament se respinge. Uh, chairman, because it's been... Domnule președinte, pentru că a fost uh, respins, aș vrea să ridic un punct de procedură. Comisia a votat împotriva amendamentului 150, care definea în mod corect consumatorul uh, conform uh, legislației europene. Totuși, după ce am analizat noțiunea de consumator în uh, legea europeană a consumatorului, uh, de obicei, uh, consumatorii au două caracteristici principale. Consumatorul este o persoană fizică și, în al doilea rând, atunci când încheie un contract, consumatorul acționează în scopuri care sunt în afara activităților sale comerciale și profesionale. Prin urmare, definiția mea este cea mai potrivită. Mulțumesc. Monsieur le, le député, chers collègues, Domnule deputat, dragi colegi, nu este un punct de procedură și oricum nu iau în considerare faptul că vreți să alegeți sau să negociați un cuvânt sau altul. Suntem aici pentru vot, nu să ne facem compromisurile, deci resping ceea ce a spus și continuăm. Amendamentul 150 a fost respins. Amendamentul 151. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Amendamentul 151 se adoptă. 153. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 153 se adoptă. Alors, nous n'avons... Alors, c'est la cabine anglaise. Où est la cabine Unde este cabina de engleză? Spune doamna președinte. La cabine numero 2, ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Vă rugăm să deschideți microfoanele. Okay. Non, non, ce n'est pas un coup du Brexit, je, reti- je ne permets pas. Nu vă permit să faceți remarci despre Brexit în comisia mea. Intervenție fără microfon din sală. Quel est votre numéro, madame euh, Merja? Ce număr aveți, doamnă Merja? Ce număr de cabină? 13? Oui. 13 sau 10. Les techniciens, est-ce que vous pouvez réactiver Dragi tehnicieni, puteți să reactivați cabinele? Funcționează? 151 nu a fost adoptat, 153 a fost adoptat și el și suntem acum la 154, domnule Vin van den Kamp. 154, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 154 se adoptă. Compromisul 12, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, compromisul 12 se adoptă. Compromisul 13, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 13 se adoptă. Amendamentul 164. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 164 se respinge. 165. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 165 se respinge. Amendamentul 166. Vreți să verificăm Bine, 165 deschid votul. Închid votul. Amendamentul 165 este adoptat cu 28 de voturi la 18. Ați făcut bine că am verificat. Deci 165 se adoptă. Amendamentul 166. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Să verificăm. 168. Ba nu, 166. Închid votul. Plus 28 minus 18. Deci acest amendament 166 este adoptat. 167. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Acest amendament se adoptă. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 14 se adoptă. Amendamentul 175. Cine este pentru? Împotrivă. Să știți că pe foaia mea nu este subliniat și l-am considerat ca amendament. Bine, compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 15. Vom verifica pentru că nu este clar. Deschid votul. Închid votul. plus 24 minus 21. Compromisul se adoptă. Compromisul 15 se adoptă. Să continuăm. Amendamentul 175. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 175 se adoptă. 176. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 176 se respinge. 177. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 177 se respinge. 178. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentele 180 uh, până la 182. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Sunt adoptate. Amendamentul 183. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 183 se adoptă. 184. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 184 se adoptă. 185. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Supun la vot 185. O să fie foarte clar acum. Închid votul. Plus 12 minus 33 este foarte clar, este respins. Dar ridicați ca lumea mâna. Continuăm. 186. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 186 se adoptă. 187. Cine este pentru? Împotrivă. Ridicați mâna. Cine este pentru? Așa e mai bine. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deschid votul pentru 187. Închid votul. Plus 23 minus 22. Se adoptă. Compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Începem. Compromisul 16. Deschid votul. Închid votul. Plus 31, minus 14, compromisul 16 se adoptă. Amendamentul 189. Ba nu, devine caduc, aveți dreptate. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 17 se adoptă. Amendamentul 193. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă. Abțineri. 193 se respinge. 197. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 197 se adoptă. 198. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 198 se respinge. 199. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 199 se respinge. 201. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 201 se respinge. 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 16 se adoptă. Compromisul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 18 se adoptă. Amendamentul 207. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 207 se respinge. 209. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 209 se respinge. 210. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 210 se adoptă. Ba, vom verifica la 210. S-a deschis votul. S-a închis votul. plus 22 minus 24. Amendamentul 210 nu este adoptat. Continuăm. Amendamentul 211. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 211 se adoptă. 212. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 212 se adoptă. 214. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 214 se adoptă. 215. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 215 se respinge. 216. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 216 se adoptă. 217 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 217 se adoptă. 220. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 220 se respinge. Deschid votul. Închid votul. Plus 26 minus 20. Amendamentul se adoptă. Aveți dreptate. Amendamentul 222. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 222 se adoptă. 200... Bine, verificăm la 222. Deschid votul. Închid votul. Amendamentul 222 este adoptat. se adoptă. 223. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 223 se respinge. Clar. Amendamentul 224. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 224 se adoptă. 225. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 225 se respinge. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 19 se adoptă. Compromisul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 20 se adoptă. Continuăm cu amendamentul 233. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 233 se respinge. Apoi, toată anexa 1 cu amendamentele aferente. 237 la 240, 242 la 246, 248 la 250. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceste amendamente se adoptă. Compromisul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 21 se adoptă dați mai multe pagini. Allez, nous sommes à l'amendement 258. 258. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 260. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 269 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 270 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum, amendamentele de la anexa 1, secțiunea 8, pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. 333 până la 362. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptate. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptate. 363. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 364 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 30 pentru. Împotrivă. Refacem. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 368 până la 370. Nu e foarte clar pe lista de vot. Vom supune la vot fiecare amendament, dacă sunteți de acord. Continuăm. 368. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptată. 369. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Deschid votul. Vot electronic. S-a închis votul. 17 pentru, 26 împotrivă, respins. 370 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 40 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Deschidem votul la amendamentul 41. S-a închis votul. 21 la 21 de fapt 21 la 22, deci respins. Vă mulțumim, domnule Vin Van Kamp, că ați cerut să verificăm. Continuăm. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Putem verifica. S-a deschis votul. Privind amendamentul 50. S-a închis votul. 21 pentru, 23 împotrivă, e clar. Respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Moment secătea, qui e pour? Amendamentul 51, cine este pentru, cine este împotrivă, Cine se abține, respins. 52. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, adoptat. 53. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, adoptat. 54. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, adoptat. 55. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. 56. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 58. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vreți să verificăm. Supun la vot așadar. Deschid votul. Închid votul. 25 la 18 aveți dreptate, este adoptat. Compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 65. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins, dar o să verificăm. Deschid votul. Și ferme le S-a închis votul. 21 pentru, 23 împotrivă. E clar. Respins. Continuăm compromis 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Dar voi nu votați? Reluăm. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e adoptat. Dar haideți să verificăm. Allez, je me au Je ferme le vote. S-a închis votul. ...21 pentru, 23 împotriva. A fost destul de la limită. Dar respins. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Je ferme le vot. S-a închis votul. Adoptat. 23 de voturi pentru, 20 împotrivă. 69. Vot electronic de asemenea, vă rog. Vot electronic, dragi colegi. S-a deschis votul. Amendamentul 69. Je ferme le vote pour l'amendement. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 22 împotrivă, prin urmare, amendamentul e respins. Continuăm. Compromis 4 pentru, împotrivă, Abțineri. Adoptat. Compromis 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e adoptat, dar uh, haideți să verificăm. Compromis 5. Je ferme le vote. S-a închis votul. 21 pentru, 21 împotrivă. A, 22 împotrivă. Continuăm. Votăm uh, compromisul 5. Acesta nu a fost adoptat. Deci trecem la amendamentul 7 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vreți să verificăm? Haideți să verificăm amendamentul 7. Să deschis votul. Je ferme le vot. S-a închis votul. Respins. Continuăm. Amendamentul 81 pentru împotrivă abțineri. Cred că e respins de asemenea. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. Deschid votul pentru amendamentul 84. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 22 împotrivă, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Doriți să verificăm? S-a deschis votul. Amenamentul 79. S-a închis votul. Moi, 24 plus 20 de voturi pentru, 24 împotrivă, respins. Continuăm. Amenamentul 82 pentru, ba, 80, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri. Pentru mine 80 e respins. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. 82 e respins. Continuăm cu 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Doriți să verificăm? Verificăm. Deschid uh, votul uh, pentru amendamentul 87. Am levat. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 22 împotrivă, respins. 84. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e adoptat. 90 pentru. Ui. 91 pentru. Împotrivă. Abțineri. 91. Respins. 92. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Coprobii 6. Abțineri. Adoptat. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 100 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 102 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 105 pentru. Împotrivă abțineri. Respins. 106 pentru. Împotrivă abțineri. 106. E adoptat. E bine, mă urmăriți. 108. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. 109. Respins. 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem acum la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, nicio abținere. 20 de abțineri, îmi cer scuze, nu există niciun vot împotrivă. Raportul este adoptat. Vă mulțumesc, domnule Taylor. Există un vot împotrivă, totuși. După această sesiune intensă de vot, Vom lua o pauză de 5 până la 10 minute pentru a le permite invitațiilor noștri să sosească. Vă mulțumesc! Ah.

Mes chers collègues, nous allons... Dragi colegi, vom relua ședința noastră. Începem cu o mare audiere referitor la femeile și transportul rolul femeii, femeilor în uh, soluționarea deficitului de personal calificat în transport. Obiectivul acestei audieri este de a aborda dimensiunea de gen în sectorul transportului și de a vedea care sunt căile care pot duce la sporirea numărului femeilor care lucrează în sectorul transportului. Discuția noastră se va concentra asupra felului în care femeile pot contribui la soluționarea problemei deficitului de personal calificat în transporturi, problemă cu care Uniunea Europeană se va confrunta în anii care vin. Cu ajutorul experților uh, pe care îi avem astăzi alături de noi și cărora le urez bun venit, vom uh, încerca să abordăm diferitele aspecte ale acestei probleme, mai ales Cadrul european, european pentru egalitatea de șanse în sectorul transportului. Vom aborda problemele punctuale cu care se confruntă angajatele în sectorul transportului, cât și experiențele în ceea ce privește angajarea și colaborarea cu angajatele. Avem uh, șansa și onoarea de a avea alături de noi de a avea alături de noi pe uh, doamna ambasadoare a Suediei, doamna Weber. Fiți binevenită în rândul comisiei noastre. Vom uh, auzi de asemenea uh, comunicarea domnului Bergu, reprezentantul comisiei. Alături de noi se află de asemenea secretarul politic pentru Federația Europeană a angajaților din transporturi, doamna Tilling, bun venit în comisia noastră, cât și secretara generală a Uniunii Europene a Barjelor, doamna Hacksteiner, bun venit în uh, comisia noastră. La tribună câștigă paritatea, așa că fiecare dintre dumneavoastră va avea la dispoziție 10 minute pentru a-și ține prezentarea. După care raportorul permanent asupra dimensiunii de gen în transporturi va prezenta de asemenea raport raportul său. Mi se pare, prin urmare, firesc să începem cu observațiile cu caracter uh, de introducere a raportorului nostru permanent, domnul Nilsson. Vă mulțumesc, că mă bucur deosebit de mult că pot vorbi limba suedeză în ziua de astăzi. Iată de ce vă rog să vă puneți căștile, sper că mă puteți uh, înțelege. Sunt raportor permanent Însă, am, mai ex- am o experiență de ani buni în Suedia în ceea ce privește acest domeniu. Am fost foarte activ în contextul local și regional din Suedia în ceea ce privește introducerea dimensiunii de gen. Un lucru pe care uneori nu îl înțelegem e ce înseamnă de fapt această dimensiune de gen și introducerea sa gender mainstreaming. Uh, Trebuie să ne întoarcem în timp pentru a înțelege mai bine ce înseamnă. În anii 90, în uh, Suedia, am decis că nu e vorba doar de a lupta pentru drepturile femeilor, ci e vorba pur și simplu ca întreaga societate să se implice și să facă un efort pentru a ajunge la uh, o egalitate între genuri. E vorba de aceleași drepturi E vorba de asemenea și de crearea unei societăți care dorește să se dezvolte în continuare. Asta înseamnă că o societate trebuie să se poate baza pe toate competențele, pentru că în caz contrar societatea nu poate progresa și tocmai aici uh, apare aspectul dimensiunii de gen și egalitatea de șanse. Noi uh, am prezentat deja o strategie în acest sens în urmă cu câțiva ani. Am spus că trebuie să stabilim o serie de priorități clare. E vorba, în primul rând, de formare, de instruire. Nu e vorba doar de formarea personalului care este activ în comisie, ci e vorba de elaborarea unor statistici clare, care, după părerea mea, este o competență foarte importantă, după care e vorba de asemenea și um, de dobândirea unor cunoștințe suplimentare referitor la situația din sectorul transporturilor, pentru că sunt uh, vizate foarte multe persoane, iată de ce trebuie să dobândim mai multe informații despre cum stau lucrurile în uh, sectorul transporturilor. Iată, un lucru care mi se pare foarte, foarte important. E vorba de asemenea și de a organiza întâlniri cu angajatorii. Marile întreprinderi de transport, așadar, care sunt active în mari orașe, nu doar uh, la nivel local. Eu m-am întâlnit cu unii din acești reprezentanți, uh, le-am spus avem șoferi foarte buni, uh, e indiferent dacă aceștia sunt bărbați sau femei. Însă, e întotdeauna o idee bună să avem un echilibru. E bine ca în, la locul de muncă să fie reprezentate și femeile. Am spus de asemenea că vrem să încurajăm acest, um, um, aceste noi mijloace ecologice de transport și credem că femeile, de pildă, Uh, sunt mult mai conștiente de această dimensiune ecologică, conduc, au un stil de condus uh, mult mai uh, prietenos cu mediul, poate avea așadar rezultate pozitive. În rest, le mulțumesc invitațiilor că se află alături de noi și aștept cu mare interes să ascult ce au să ne spună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Nielsen. Doream să vă spun de asemenea că Comisia FAM a Parlamentului European cât și Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost uh, invitate la această audiere, fără însă a mai tergiversa. Cred că experții se află alături de noi pentru a ne lămuri. Uh, domnule, sunteți în minoritate la tribună, așa că vom începe cu Comisia Europeană. Domnule Bergo, dacă doriți, vă mulțumesc că ați acurs invitației noastre. Aveți 10 minute la dispoziție pentru a ne prezenta poziția Comisiei Europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Eu sunt cel care trebuie să vă mulțumesc pentru că ați invitat Comisia la această discuție privind un subiect atât de important. Voi reaminti, poate pentru a începe, care sunt principiile de bază, cu alte cuvinte, egalitatea între bărbați și femei, este o valoare fundamentală a Uniunii Europene. Este un principiu de altfel recunoscut în Cartea Europeană a Drepturilor Fundamentale în acest sens. Comisia este obligată să integreze această dimensiune în uh, politicile pe care le elaborează. Există, bineînțeles, o politică cu caracter orizontal referitor la acest subiect, care descrie un angajament strategic al Comisiei pentru egalitatea de gen, care se referă la perioada 2016-2019, o competență a doamnei comisar Iurova și a serviciilor DigiJust. Astăzi aș dori să vă spun câteva cuvinte referitor la situația specifică din domeniul transporturilor. Rappelez d'abord că Întâi vreau să vă reamintesc că acest subiect este o prioritate pentru noi. Este o prioritate în mare parte din cauza angajamentului personal al comisarului nostru, doamna Bulț, pentru ca lucrurile să progreseze în acest domeniu și să se facă acțiuni concrete. Așadar, lucrăm pe acest subiect, am început deja o serie de acțiuni concrete este adevărat că în sectorul transportului există multe lucruri de făcut, multe lucruri trebuie îmbunătățite, situația globală este mult mai slabă decât în restul economiei. Avem aproximativ 22% femei angajate în sectorul transportului față de 46% în economia generală Situația, evident, variază în funcție de modul de transport și tipul de uh, loc de muncă ocupat. Uh, scorurile, să zicem așa, sunt uh, cele mai slabe în partea tehnică și operațională. De exemplu, nu există decât 3% femei conductori de tren. Așadar, Există lucruri care trebuie îmbunătățite, avem mult de făcut și cred că angajarea femeilor constituie una dintre cheile rezolvării, una dintre soluțiile rezolvării problemei penuriei de mână de lucru care există deja în sector și care se va agrava în anii următori trebuie să nu uităm că în acest moment o treime din angajați au peste 50 de ani, deci se vor pensiona uh, treptat în perioada următoare. Și de altfel, angajarea femeilor este un uh, atu economic, așa cum s-a spus, uh, sectorul economic, sectoarele economice unde raportul între femei și bărbați este echilibrat sunt exact acele sectoare în care performanța e mai bună decât în altele. Acum, să trecem la măsuri concrete. În prima fază pentru noi, uh, prima fază pentru noi a constat în a consulta diversi actori uh, din domeniul transportului, mai ales în colaborare cu doamna comisar Iurova. Am organizat exact acum un an, în aprilie 2016, un eveniment uh, o conferință de reflexie asupra măsurilor care se pot lua în acest domeniu. Evenimentul acesta, care a fost un mare succes, a adus alături uh, toți reprezentanții tuturor modurilor de transport. Din partea Parlamentului a fost doamna Țapardel și doamna Ayala Sander, au contribuit la au contribuit în mod activ la discuții L'événement participatif a permis de dégager un certain nombre de... Și acest eveniment participativ a permis uh, să se identifice o serie de acțiuni prioritare. El a fost urmat de un chestionar adresat statelor membre, organizațiilor angajatorilor și organizațiilor sindicale uh, pentru a vedea care sunt acțiunile care trebuie întreprinse și, în fine, doamna Bulț a prezentat uh, subiectul și în Consiliul de Transporturi din decembrie 2016 a rezultat din această fază prealabilă o susținere generală față de acest obiectiv de dezvoltare, de promovare și dezvoltare a egalității angajării femeilor și egalitatea femei bărbați în sectorul transporturilor și a spune concret că există două axe principale de acțiune. Mai întâi să se atragă mai multe femei în sectorul transporturilor, care în acest moment suferă de un deficit de imagine uh, meserile în acest domeniu evoluează foarte repede și odată cu automatizarea și cu uh, digitalizarea, accesul femeilor la măsurile, la uh, meserile din acest domeniu e mult mai facil decât în trecut. E vorba aici de a comunica pentru a combate ideile preconcepute și pentru a îmbunătăți imaginea sectorului. Am lansat două acțiuni concrete. Prima este un proiect pilot în ce privește activitatea sectorului nostru activității noastre în sectorul transportului. Grație Parlamentului European susține acesta. Nu e un proces specific dedicat femeilor, ci e unul care vizează segmentele societății, acele segmente ale societății uh, care ar putea să uh, compenseze această penurie în domeniul transportului, adică tineri, dar și femei. E un proiect pilot care se desfășoară, se va încheia în iunie și evident vom uh, transmite concluziile Parlamentului European. A doua acțiune se referă la uh, uh, uh, argumentele economice pentru a crește prezența femeilor în sector. Aici vizăm angajatorii. Vrem să luptăm cu stereotipurile foarte răspândite între angajatori, care, de, care mulți consideră că îi costă mult să angajeze femei în întreprinderi. Și noi încercăm să-i convingem că, de fapt, este exact, situația este exact invers și că femeile reprezintă un atu pentru întreprinderi. Așadar, nu e vorba doar de a trage femeile către sectorul transportului, ci și de a le păstra în acest sector și pentru asta trebuie oferit un mediu de lucru care să le fie favorabil. Asta este, asta este a doua axă a acțiunii noastre și în acest moment suntem pe cale să pregătim împreună cu ajutorul, la, folosind ajutorul activ al Comitetului Economic și Social, o platformă pentru schimbare în sânul căreia toți actorii din domeniul transporturilor să uh, se implice cu condiția să se angajeze uh, față de acțiuni concrete pentru egalitatea de gen la nivelul lor. Aici vizăm evident în principal lumea întreprinderilor, a piața muncii. Condiția esențială este acest angajament. Este o platformă orientată către acțiune, nu e un forum de discuții. Deci începem uh, acțiunile. Aș vrea să subliniez că, din, uh, că și Comitetul Economic Social este pe cale să uh, elaboreze un aviz până la sfârșitul acestei luni. Intenția noastră este să lansăm această platformă pentru schimbare până la sfârșitul lui noiembrie acest an pentru a depăși faza operațională. Așadar, în concluzie, Sper că v-am convins de faptul că Comisia deja a gândit o serie de acțiuni concrete de, pentru a promova femeile și egalitatea de șanse și încă o dată țin să mulțumesc și să felicit uh, Parlamentul European pentru această inițiativă și sperăm să putem aprofunda, evident, această colaborare cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Bergo. Fără să mai uh, întârzi, voi da cuvântul uh, ambasadoarei noastre. Doamne ambasador, așadar, doamna Weber, care este reprezentantul permanent adjunct al Suediei uh, pe lângă Uniunea Europeană. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru invitația de a veni și de a vorbi aici și pentru că ați organizat acest eveniment și pentru că Uh, aveți aceste subiecte în atenția noastră. Mulțumesc raportorului și comisiei pentru că această discuție importantă are loc. Vreau de asemenea să felicit Comisia pentru activitatea lor și pentru organizarea de evenimente și pentru că au o abordare foarte uh, activă în legătură cu ce se poate face în acest sector pentru a uh, elibera potențialul nefolosit și pentru a explora partea economică a acestei chestiuni. Eu uh, cred că e un subiect care poate fi un beneficiu pentru întreaga societate, pentru oameni și pentru întreprinderi dacă vom reuși să echilibrăm balanța de gen. Și, cum spunea raportul special, uh, avem nevoie de o abordare globală uh, când vorbim despre aceasta și trebuie să cunoaștem cifrele, statisticile și acesta e punctul de pornire pentru guvernul suedez de a uh, înțelege ce se întâmplă și de a avea această imagine clară. Am în prezentarea mea o parte mai generală în legătură cu egalitatea de gen, cum funcționează în guvernul suedez și o parte specifică dedicată transportului. În general, cred că este o problemă de uh, leadership și de a înțelege ca autor de politici uh, Uh, pentru că facem politici în Europeană fiecare zi și trebuie să fim conștienți și interesați de aceste chestiuni, să luăm decizii pe baza unor cifre care să promoveze această agendă. Eu reprezent uh, guvernul suedez, un guvern feminist și dacă mă ajutați cu, mă ajută cineva cu slide-urile, voi trece rapid uh, printre ele. Aceste slide-uri vă vor arăta că noi așa funcționăm în guvernul suedez. Avem uh, uh, un număr egal de bărbați și femei în guvern, promovăm uh, egalitatea de gen, uh, uh, bugetarea uh, conștientă din, uh, față de probleme de gen. Asta înseamnă că deciziile pe care le luăm trebuie să uh, meargă în direcția creșterii egalității de gen și asta trebuie să se facă uh, la fel de normal cum mergem să luăm masa de prânz sau micul dejun. De, deci, e o politică care are un impact asupra uh, oamenilor, asupra femeilor și bărbaților și e vorba de o chestiune de uh, echilibru de gen pe care trebuie să o luăm în considerare atunci când legiferăm. Există această înțelegere uh, și la noi și cred că și Uniunea Europeană ar trebui să aibă această conștientizare. Vorbea comisarul de acești pași pozitivi de a promova aceste uh, chestiuni în uh, acțiunile Comisiei. În ce privește egalitatea, echilibrul de gen, perspective generale, scopul este evident ca femeile și bărbații să aibă aceeași putere de a influența societatea și de a-și dezvolta viața. Recunoaștem că acest lucru nu se întâmplă, deci avem nevoie de obiective specifice de politici pentru a promova acest scop și de aceea sunt uh, aceste obiective generale subliniate aici, precondiții, practic, pentru a putea să se folosească și talentul atât al femeilor cât și bărbaților în transport sau în alte sectoare unde nu există o reprezentare egală. Egalitatea de gen e vorba despre reprezentare, resurse și drepturi și asta nu e valabil doar pentru sectorul transportului, ci pentru societatea în general vedem că trebuie să avem, pentru această abordare globală trebuie să construim o anumită infrastructură pentru a avea uh, grădinițe, drepturi egale la concediu parental, femeile și bărbații să poată să uh, participe în societate și să lucreze în diferite sectoare și uh, am avut acest subiect pe agenda noastră de multă vreme, o agendă transformativă pentru echilibru de gen, pe o perspectivă de termen lung și asta a influențat uh, politicile noastre. De asemenea, avem o politică legată de companiile de stat și agențiile de stat. Trebuie să existe uh, anumite modele și, cum spuneați, uh, cifrele în sectorul transportului sunt înspăimântătoare. 3% abia uh, dintre conductorii de tren sunt femei. Asta nu e o cifră bună și nu e niciun motiv pentru care ea să fie atât de redusă. Deci, de asemenea, cerem uh, patronilor sau conducătorilor de agenții să se asigure că și ei înțeleg aceste chestiuni, să, înțelege, să înțeleagă că avem nevoie de echilibru de gen. Nu am introdus încă o cotă obligatorie, dar există o legislație în Parlamentul uh, suedez uh, pe acest subiect. Și acum ajung la politicile mai specifice dedicate transportului unde se vede de asemenea nevoia de a stabili propriile noastre scopuri pentru a ajuta în acest context general și să avem un echilibru mai bun în ce privește uh, numărul femeilor care sunt implicate în sectorul transporturilor și să uh, ocupe aceste locuri de muncă și să fie lideri în acest uh, sector important al vieții. Pentru a face asta avem un scop funcțional și anume accesibilitatea. În sectorul transportului avem și un scop legat de siguranță, sănătate și protecția mediului. Aceste două scopuri trebuie să uh, meargă în direcția egalității de gen și să se asigure că îndeplinim nevoile de transport atât ale femeilor cât și ale bărbaților în mod egal oamenii, bărbații și femeile se mișcă, dar au modele diferite de mișcare, de utilizare a sectorului transporturilor și noi, uh, autorii de politici, trebuie să înțelegem acest lucru și să facem uh, uh, alegeri informate în legătură cu modul în care legiferăm, ce alegeri avem, ce precondiții stabilim pentru echilibrul de gen în sectorul transporturilor. De asemenea, În Uniunea Europeană avem Eurostat uh, care uh, calculează cifre, trebuie să avem aceste cifre ca să vedem ce diferență. Dacă femeile și există, dacă femeile și bărbații folosesc în mod diferit transportul public sau mașinile, transportul pe termen lung, asta uh, face o diferență față de modul în care legiferăm și de aceea cerem statistici oficiale anuale în ce modelele de călătorie, atitudinile față de siguranța uh, rutier, piețele muncii, oportunitățile de utilizare a automobililor, securitatea și, în mod specific, uh, proporția de femei și bărbați în bordurile de conducere ale companiilor uh, publice sau private. Avem instrumente prin care monitorizăm asta și colectăm informații și apoi vreau să vă arăt câteva informații aici legate de modul în care acestea se împart pentru a obține mai multe informații în legătură cu modul în care femeile și bărbații folosesc transportul în mod diferit. Bărbații fac, au mai multe călătorii de, uh, legate de muncă, uh, dar bărbații conduc uh, pe distanțe mai lungi cu mașina decât femeile și de asemenea, un lucru fundamental care influențează uh, viziunea asta asupra modului în care este utilizat sistemul de transport și care este comportamentul și valorile, pentru că acestea diferă și asta ne creează și un cadru general despre cât de atractiv este acest sector și ce fel de oportunități există pentru uh, femei și bărbați uh, în afară de, evident, uh, diferențele economice fundamentale care pot fi decelate uh, din punct de vedere strict economic pentru o mai bună egalitate de gen. Așadar, practic considerăm că stabilirea acestor obiective și uh, faptul că ne obligăm noi ca autori de politici să aflăm mai multe despre situațiile care există, statisticile care există, asta ne face mai conștienți și mai bine pregătiți pentru a crea stimulentele corecte și cadrul de politici în care femeile și bărbații să folosească acest sistem de transport, să ia parte la el și să uh, folosească aceste oportunități uh, de angajare în domeniul transportului. Și cred că este o provocare în viitor să ne asigurăm că avem o reprezentare egală în sectorul uh, Uh, acesta e un sector cu mare potențial și trebuie să ne asigurăm că îl folosim în modul cel mai bun. Sunt nerăbdător așadar să colaborez cu dumneavoastră pe această chestiune și vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat astăzi aici. Mulțumesc, uh, domnule Weber, pentru prezentarea noastră foarte uh, Uh, informativă și care are foarte multe, pune foarte multe întrebări la care să revenim. Continuăm acum cu doamna Tilling uh, de la Consiliul Federației Europene al uh, angajaților din transport, care se ocupă în special cu legate de egalitatea de gen. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru că ați invitat Uniunile sindicale să se exprime pe această chestiune extrem de importantă în legătură cu viitorul transportului și pieței transportului am văzut uh, câteva cifre relevante din, de la Comisia Europeană. Evident, punctul nostru de vedere este că atragerea femeilor în transporturi nu e doar o chestiune de abordare a imaginii și stereotipurilor. Imaginea nu poate fi chiar atât de departe de adevăr. Și în Europa, în uh, uh, acest moment, oamenii au anumite așteptări de la locurile lor de muncă și anumite așteptări legate de viața lor privată. Și în cadrul discuții privind femeile în domeniul transporturilor, am, mi s-a spus că în timpul comunismului, și îmi cer scuze dacă am o opinie controversată aici, erau mai multe femei care lucrau în transporturi, erau mai multe femei care conduceau tramvaiul sau uh, tractorul. Dar ca tânără absolventă în acel moment trebuie să spun că noi nu aveam de ales. Eram trimise să facem astfel de, loc, astfel de joburi. Eram trimise eh, peste tot în eh, toată țara, eh, în orice punct din țară și eram obligate să facem acest, această muncă. Astăzi avem de ales și unii trebuie să admită că uh, trebuie să se producă niște schimbări substanțiale în sectorul transportului uh, ca să atragă și să păstreze mai multe femei în transporturi. Așadar, uh, întorcându-mă la problema calității joburilor și calității de viață, chestiunea esențială pentru lucrătoarele din transport, o femeile care Uh, s-ar gândi să lucreze în transporturi este echilibrul între slujbă și viața privată. Avem egalitate pe piața muncii în Europa astăzi? E un lucru pe care îl putem dezbate. Avem egalitate acasă? Presupun că am avea răspunsuri în, din partea participanților, deci foarte diferite, dar din perspectiva femeilor din transport nu există egalitate acasă și Asta evident că are un impact asupra echilibrului viață-muncă. Transporturile au uh, slujbe mobile și non-mobile. Sunt mult mai puține femei în slujbele mobile, în locurile de muncă mobile, din cauza modului în care este organizată activitatea. Discutam uh, uh afară înainte să înceapă audierea cu reprezentanții ai companiilor de transport și vorbim despre transportul cu autobuzul și, într-adevăr, interpretarea uh, pe care o aveau interlocutorii noștri de ce femeile, explicația pe care o deau pentru care femeile nu sunt uh, șoferi de autobuz, este că uh, orele de vârf, când serviciul de autobuz e cel mai necesar, sunt orele când femeile trebuie să-și ducă copiii la grădiniță, la școală sau să-i aducă înapoi acasă. Așadar, uh, practic, uh, abia 18-20% dintre femei sunt uh, șoferi de autobuz. Deci ideea este, a spune, a spune că ETF-ul ar fi mai mult decât încântat, organizația noastră ar fi mai mult decât încântată dacă Comisia ar uh, verifica această situație reală în toate sectoarele de transport, nu doar în transportul public sau feroviar, unde vedem mai multe femei în zilele noastre, dar și sectoare dificile, cum ar fi porturile, unde evident uh, și o problemă de percepție, dacă în porturi uh, în Europa există Uh, muzică, o muncă fizică pe care, pe care femeile, de care femeile se fere. Ar fi nevoie să se facă o astfel de evaluare din două perspective. Din perspectiva locurilor de muncă mobile și non-mobile și din perspectiva diferitelor sectoare de transport. În ceea ce privește condițiile de lucru, mă refer aici la volumul de muncă, la intensitatea muncii și la egalitatea de acasă, care evident are un impact asupra echilibrului între viața personală și cea profesională și uh, va trebui să intrăm și în alte detalii legate de ergonomia la locul de muncă, politici de sănătate și securitate a muncii în transporturi, care în continuare sunt mai mult orientate către bărbați. Și, în cele din urmă, o parte a, a calității și o parte a sănătății și securității, și anume violența conjugală. Uh, din noiembrie și până acum, ETF a realizat un studiu în uh, rândul colegilor cu privire la violența la locul de muncă din partea colegilor sau a unor terți. Am primit uh, peste 100.000 de, răspunsuri uh, care ne-au ajutat să elaborăm niște statistici, dar avem și anumite mărturii pe care le-am obținut în urma acestui studiu. În Europa există situații în care femeile care conduc autobuze sau uh, care lucrează în servicii mm, la sol în aeroporturi se confruntă cu situații incredibile. Bineînțeles că toate aceste probleme trebuie să fie abordate și ne așteptăm ca Comisia Europeană să vină cu recomandări puternice, ferme, pentru că bineînțeles că nu poți să te duci la o companie și să o forțezi uh, să facă um, anumite lucruri, însă scoaterea la lumină a situației poate avea un impact foarte puternic. Așadar, este nevoie de recomandări în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă. Aceasta ar fi a doua așteptare din partea ETF. Și cred că ETF a făcut deja anumite lucruri în această privință. Avem parteneri sociali care sunt implicați în transportul feroviar și urban și care au realizat două proiecte în, în ultimii cinci ani constând în analizarea condițiilor de la locul de muncă. Deci avem date și recomandări din partea partenerilor sociali. La fel și în transportul maritim avem un uh, toolkit care se referă la uh, hărțuirea la bordul navelor. Este foarte interesant acest lucru, pentru că trebuie să vă spun că femeile nu recunosc cu ușurință toate situațiile uh, Uh, calificate drept uh, violență sau hărțuire. Și asta se mm, vine din uh, tolerarea situației respective. Mai mult, companiile le spun lucrătoarelor că asta face parte din munca lor și trebuie să suporte. Așadar, ceea ce a făcut ETF în această privință a deschis ochii angajaților noștri și pentru că noi suntem implicați în acest uh, demers, am vrea și ca um, Comisia Europeană să acorde o mai mare atenție condițiilor de lucru și să abordeze toate aspectele care țin de implicarea femeilor în transporturi. Aș vrea să fac și un ultim comentariu. Doar 3% dintre mecanicii de locomotivă um, sunt femei în Europa Investițiile în sectorul feroviar sunt foarte reduse pentru că foarte multe linii locale sunt um, deconcentrate la nivel regional și din această cauză infrastructura este tot mai uh, precară și condițiile de muncă sunt tot mai proaste. Trebuie să vă spun că fratele meu este mecanic de locomotivă și abia reușește uh, să facă față. De aceea, femeilor este, le este cu atât mai greu să lucreze în aceste sectoare. Acesta este mesajul cheie. Trebuie să investim pentru ca sectorul uh, transporturilor să devină atractiv și trebuie să facem uh, schimbări substanțiale pentru a atrage femeile și pentru a le reține, pentru a le păstra în acest sector. Și sper că vom putea să avem uh, un dialog constructiv uh, cu Parlamentul și cu Comisia pe viitor. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Acum uh, dau cuvântul doamnei secretar general a Uniunii Europene a Barjelor, doamna Hacksteiner. Am zis bine? Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Mulțumesc și Comisiei TRAN pentru că a invitat EBU la această audiere publică. Aș vrea să vă prezint pe scurt asociația noastră. Este vorba despre Uniunea Europeană a Barjelor, care reprezintă majoritatea operatorilor și proprietarilor de barje din uh, Uniunea Europeană, din alte nouă, și din alte nouă țări. Iată câteva uh, date. Avem 140 uh, de miliarde de kilotone pe an. Uh, Asta înseamnă 150 de milioane de tone de transport de marfă, reprezentând cam 7% din volumul total al transportului de marfă în Uniunea Europeană. Totuși, în unele țări, precum uh, Olanda, cifrele sunt mai mari, de exemplu 40%. Acesta este un mod de transport care are peste 40.000 de angajați la bordul navelor. Printre aceștia, Aproximativ 31.000 sunt lucrători mobili, conform uh, contractului de muncă, iar 11.000 sunt uh, liber profesioniști. Aceștia sunt oameni care își uh, navighează, își conduc propriile nave. Este vorba despre proprietarii de barje. Acestea sunt vase deținute de o familie de un bărbat și de o femeie care amândoi dețin calificările necesare pentru a conduce nava respectivă. Sectorul este caracterizat de economii de scară. De asemenea, nivelul de siguranță este foarte ridicat, uh, există un nivel ridicat de eficiență energetică și a costurilor, uh, există un nivel scăzut uh, de congestie. Și acest lucru este important pentru viitorul acestui sector. Acum, referitor la subiectul femeilor în transporturi. Și pentru industria noastră aceasta este o provocare. Noi ne-am asumat angajamentul acum câțiva ani de a negocia împreună cu colegii de la ETF și mă bucur să stau alături de colega mea de la ETF la aceeași masă. Deci, cum spuneam, uh, acum uh, doi ani am reușit să avem uh, primul acord privind timpul de lucru dedicat acestui mod specific de transport, pentru a ține cont de condițiile de lucru pentru lucrătorii mobili. Scopul era asigurarea îndeplinirii cerințelor privind uh, timpul de lucru și uh, ale sectorului. În cadrul dialogului social am discutat uh, și despre echipaj și despre asigurarea personalului necesar pe aceste nave. Toate acestea au făcut obiectul negocierilor. Am fost foarte încântați de propunerea de a lucra și la calificările profesionale. Am început cam acum doi ani uh, cu partenerii sociali și cu colegii de la ETF pentru a armoniza calificările și formările profesionale în uh, sectorul uh, navigației pe căile navigabile interne. Și există în acest sens și propunerea Comisiei Europene pentru o directivă privind recunoașterea calificărilor profesionale în sectorul navigației pe căile navigabile interne. Acesta este un dosar care se discută la Parlament și care a ajuns în faza de trialog în Consiliu și Comisie. Această directivă prevede un sistem bazat pe competențe în locul uh, unui sistem bazat pe practică. Și unul dintre criteriile principale este că are ca scop uh, creșterea mobilității lucrătorilor bine instruiți în Uniunea Europeană. Și, așa cum spuneau și antevorbitorii mei, sectorul transporturilor și sectorul navigației în special trebuie să-și sporească atractivitatea și să își îmbunătățească imaginea. De aceea, noi vrem să introducem um, aceste discipline în programele școlare încă de la o vârstă mică pentru a încuraja pe elevi uh, și pentru a le crește nivelul de cunoaștere cu privire la aceste sectoare de transporturi. Scopul nostru este să atragem tineri și tinere în sectorul transporturilor. Sectorul nostru este caracterizat de un deficit de personal calificat și aceasta va fi o provocare tot mai mare și pe viitor. În acest uh, scop, dialogul social și această propunere în mod special ne vor ajuta să rezolvăm această problemă. Și uh, directiva privind uh, timpul de lucru ne va ajuta de asemenea. Credem că toate aceste evoluții vor spori atractivitatea și imaginea sectorului nostru. Și va atrage în sector mai multe femei și mai mulți tineri, în general. Mulțumesc, președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări. În calitate de președinte a Comisiei de Transporturi, trebuie să vă spun că particip la foarte multe conferințe legate de sectoarele de transport, aerian, feroviar, urban și așa mai departe și vă mărturisesc că adesea mă trezesc singură la tribună, pentru că lista vorbitorilor este în proporție covârșitoare alcătuită din bărbați. Acum, uh, sigur că este bine că există o femeie președintă a Comisiei Transportului și avem chiar și un comisar femeie, ceea ce se întâmplă rar în uh, sectorul transporturilor. Și totuși, 55% dintre femei apelează la sectorul transporturilor. Deci, cred că această pondere ar trebui să se regăsească și în sectorul transporturilor. Este o provocare a secolului 21 și vrem ca aceleași proporții să se regăsească și în organele de conducere ale companiilor și uh, ale instituțiilor, mult mai mult decât astăzi. E adevărat că Comisia și Parlamentul European fac acest efort de feminizare de câțiva ani există această mixitate a meseriilor, dar pentru asta este nevoie de dialog cu partenerii sociali și de angajare la toate nivelurile. Pe de altă parte, trebuie să intervenim uh, în amonte. Și mă refer aici la nivelul școlar, la nivelul universitar, astfel încât să le reorientăm pe tinere. Pentru că adesea, în domeniile mai degrabă științifice sau tehnice, Uh, unele femei își imaginează că aceste sectoare nu sunt pentru ele, dar noi trebuie să le deschidem ochii și să le spunem că femeile sunt la fel de competente și la fel de responsabile ca și bărbații și trebuie să începem uh, cât mai uh, devreme, încă de la nivel școlar și să le spunem uh, fetelor că aceste sectoare sunt și pentru ele. Aceasta a fost mica mea intervenție, iar acum le dau cuvântul dragilor mei colegi și începem cu domnul Pac. Euh, merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Um, ich möchte im Namen der Domnul Bach, doresc să constat în numele grupului PPE că întreg sectorul uh, transporturilor nu are neapărat cea mai bună imagine. Nu avem doar in, un număr insuficient de femei, ci în general există un număr insuficient de femei angajate în sector, lucru care se reflectă când uh, luăm uh, sectorul, fiecare sector în vizor. Spuneați, doamnă președinte, în introducere că nu există un interes uh, feminin uh, față de diferitele sectoare tehnice. E adevărat și pot să sprijin acest lucru pe deplin. Cred că, de altfel, invitații noștri de la tribună pot să fie de acord. Dacă privim uh, cum evoluează transporturile prin automatizare și digitalizare, vom constata că avem un uh, deficit tot mai mare de personal calificat. Dacă privim uh, cum stau lucrurile în școli, vedem că, de pildă, la universități, în aceste specializări tehnice, există aproape doar bărbați. Lucru acesta ne va prezenta probleme în anii care vin. Și cred că și dumneavoastră sunteți de acord, cu siguranță că împăcarea vieții de familie cu viața profesională reprezintă în continuare cea mai mare problemă, cel mai mare obstacol pentru personalul feminin uh, când vine vorba de ocuparea unei funcții în transporturi. Spuneați că ați constatat clar că, de pildă, în sectorul autobuzelor, în ceea ce privește liniile de autobuz, transportul public, tot ce are de-a face cu școala, acolo se regăsesc femei, însă e foarte greu să găsim însă pe rutele internaționale, călătoriile în străinătate, să găsim personal feminin. Cred că aici trebuie să facem eforturi uh, suplimentare pentru a gestiona mai bine împăcarea între viața de familie și viața profesională. Lucrurile s-au îmbunătățit, uh, având în vedere introducerea unor, unor noi forme de concediu, însă nu e de ajuns și mai ales în anumite țări e insuficient, există discrepanțe considerabile între diferitele state membre. Aș dori să știu din partea domnului Bergu, um, referitor la acest, pilot, la acest program pilot pe care l-ați amintit, vorbeați de această imagine a sectorului transporturilor. E un uh, proiect pilot care va fi finalizat în luna iunie. Aveți deja prime rezultate, prime impresii, iar dacă da, poate puteți deja să ni le comunicați. Însă, pe ansamblu, cred că trebuie să apreciem invitații noștri care au prezentat uh, problemele în mod pertinent, însă propunerile de soluție, iată ce au lipsit, ce a lipsit de fapt. Merci beaucoup, monsieur Page. Madame Aya Sander, c'est à vous. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Și vă felicit că ați hotărât să organizați această audiere. Deja din momentul în care se organizase seminarul uh, la inițiativa doamnei Burci și Iurova, solicitasem organizarea acestei audieri în repetate rânduri, așa că vă felicit. Din păcate însă trebuie să fac trei observații în bemol, nu observ, uh, nu observ pe doamna comisar ca fiind prezentă, tocmai am observat pe Twitter uh, că se află în Scoția, dar eh, am fi preferat să se afle aici, alături de noi. Cred că în aceste situații este important să vedem un angajament clar din partea titularei de la DigiMove. În al doilea rând, eh, sincer, eh, între noi fie spus, titlul conferinței noastre e un pic lamentabil. Facem apel la femei că nu ne mai rămâne altă soluție ne lipsește doar să spunem că femeile vor uh, remedia problema lipsei de uh, resurse umane, după care uh, candidații următori ar fi solicitanții de azil. problema lipsei femeilor în sectorul transporturilor, atât la volan, ca să spunem așa, fie că e vorba de vehicule sau de nave, cât și în Consiliul de Administrație al Întreprinderilor, fie că e vorba de întreprinderi uh, publice, unde ar trebui să existe o cotă fixă publică, pentru că aceste administrații publice depind de instituțiile publice, așa cum a spus și doamna ambasador, deci aici ar exista posibilități suplimentare de a impune acest criteriu, prezența femeilor s-ar putea include întreprinderile de transport în propunerile publice, atât uh, în ceea ce privește traficul urban cât și extraurban. Poate în viitor am putea să asigurăm participarea femeilor care se află direct uh, la conducerea acestor vehicule, în uh, cadrul întâlnirii de la Comisie au existat mărturii foarte interesante care ne sunt de mare ajutor pentru că au un aport direct la activitatea noastră, de pildă mărturii din partea femeilor care lucrează ca piloți, uh, mecanici de locomotive și așa mai departe. Iată, acest gen de mărturii ne aduc uh, mai aproape de o realitate pe care nu o cunoaștem în mod direct în ceea ce privește împăcarea vieții de familie cu cea profesională, nici femeile, nici bărbații nu uh, pot spune că problemele sunt uh, rezolvate. Cred că ar trebui să putem uh, oferi un nivel superior de armonizare între viața de familie și viața profesională acestor angajați, atât femei și bărbați, uh, Cred că este un element important care ar trebui să facă parte dintr-o strategie de ansamblu și nu un simplu efort de a folosi femeile pentru a rezolva lipsa, problema lipsei resurselor umane. Aș dori să fac o întrebare, să-i pun o întrebare doamnei ambasador, aș dori să știu dacă există studii referitoare la orașe în exclusivitate, cât și în ceea ce privește acele călătorii pe distanțe mai lungi, mă gândesc între orașe, dar dacă aveți studii referitoare la rețele de transport în orașe. În continuare, cred că interesant ar fi să discutăm și despre um, uh, transportul nocturn, pentru că transportul atât public cât și privat se confruntă cu problema transportului nocturn. Îi mulțumesc domnului Bergo pentru că a reușit să abordeze o problemă foarte complexă, după părerea mea. Cred că dincolo de aceste, probleme, aceste proiecte foarte interesante, care fac parte de altfel dintr-un lucru pe care noi l-am solicitat, pe care noi l-am solicitat permanent, uh, ideea de a schimba perspectiva asupra sectorului transporturilor. Era o idee interesantă din partea DigiMove. Cred că activitatea DigiMove în ansamblu său ar trebui să fie supus unei strategii precum cea care s-a aplicat la DigiResearch, de pildă. La seminar uh, venise personal care înțelege foarte bine cum se poate schimba raționamentul unui Digi, precum DigiMove, într-un raționament de egalitate de gen. Iar doamna Tilling, înțeleg că atunci când ne prezentați uh, un, o problemă punctuală, doamna președinte intervine. Doamna Sender, dacă puteți uh, să finalizați. Doamna Sender, care vine dintr-o țară comunistă, înțeleg că nu uh, dorește să revenim în timp, însă, din punct de vedere sindical, aș dori să știu în ceea ce privește împăcarea vieții de familie cu viața profesională, propuneri mai concrete. Mulțumesc. Doamna, nu? Echiet, uh... Ja, som ni själva eh, Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. După cum am auzit, eh, e foarte bine să scoatem în evidență că în sectorul transporturilor femeile sunt subreprezentate. Iar dacă există femei, acestea se confruntă cu numeroase probleme, nu doar în întreprinderile naționale de transporturi. Eu însumi am uh, văzut acest lucru, eu am lucrat în transportul internațional 10 ani și nu existau prea multe femei, dar existau și în uh, sectorul transporturilor la nivel internațional. Însă, la vremea respectivă, se câștigau bani frumoși atunci când uh, mergeai în străinătate, erai bine plătit. După care s-a permis concurența ilegală Aș dori să vă reamintesc aici uh, principiul cap- cabotajului. Și la noi, în Elveți, în Suedia, um, nu se mai câștigă la fel de bine în acest sector. E un lucru valabil pentru toată lumea. Această profesie este tot mai lipsită de însemnătate și cred că totul depinde de fapt de o înțelegere greșită a liberei circulații în Uniunea Europeană nimeni nu s-a gândit, de fapt, la consecințele acestei libere circulații. Mă gândesc deosebi în ceea ce privește remunerația redusă. Condițiile de lucru sunt deosebit de dificile. Avem doar 2 metri, la dispo- 2 metri pătrați la dispoziție. Adesea, ca șofer de tir, e greu să găsești uh, o parcare. Uh, și șoferii de taxi sunt amintiți ca și categorie profesională și ei sunt expuși violenței și unui uh, interval de lucru foarte complicat. De multe ori se lucrează 3-4 ore dimineața, după care mm, ore bune nu se lucrează deloc în miezul zilei, după care seara, dintr-o dată, uh, iarăși uh, vine un volum sporit de lucru. Iar dacă totul e să fie împăcat cu viața de familie, e foarte, foarte greu. Aceste ore libere, taman în mijlocul zilei, uh, acestea trebuie să fie cumva recuperate de lucrător. De multe ori, în aceste ore în care nu se lucrează, persoana respectivă nu poate neapărat să se întoarcă acasă persoana își întrerupe activitatea pentru a mânca ceva, însă, practic, uh, persoana rămâne în permanență la locul de muncă. Și putem înțelege de ce e atât de complicat să găsim femei în acest sector, după care trebuie să discutăm și de dificultatea de a continua să te formezi, cu care se confruntă atât femeile cât și bărbații. Are cuvântul doamna Bilbao. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. A fost uh, un dialog foarte interesant. Am să încep însă și eu cu o mică critică. Colega noastră, Aiela, Aiela Sender, deja uh, punctase că se pare că aproape am intrat într-un haos, nu vom avea locuri de muncă, ne gândim cum putem uh, folosi femeile pentru a umple această lacună și încă o dată cum să îmbunătățim imaginea sectorului, încă o dată facem o legătură între femei și îmbunătățirea imaginii sectorului. Cred că e un pic uh, o contradicție aici. În ceea ce privește formularea și perspectiva asupra sectorului, sunt de acord, uh, uh, voință politică, sensibilizare, formare. Am să o întrebare pe care ar putea să o adreseze oricine cum ne gândim la toate acestea dacă în alte rapoarte vorbim despre evoluția pe care o va înregistra sectorul transporturilor, mai ales în ceea ce privește automatizarea, automatizarea sistemelor de transport, vorbim de drone, vorbim de uh, mijloace de transport fără șoferi, de altfel Japonia, confruntată cu această problemă, a introdus uh, camioane fără șoferi pe șosele. Noi vorbim de această evoluție a resurselor umane cu toate alarmele care s-ar putea declanșa, inclusiv în urma dezbaterii pe care am purtat-o referitor la roboți. Cum vedeți dumneavoastră, având în vedere analiza pe care o facem în celelalte rapoarte, că vor evolua lucrurile în viitor. În al doilea rând, dacă 60% din titlurile universitare, din diplomele universitare din Europa se acordă femeilor, cum dorim să încadrăm femeile în funcții care, în parte, presupun un nivel inferior de formare. Dacă ne uităm la statistice, vedem că există tot mai multe femei, vor exista tot mai multe femei cu diplome universitare față de bărbați. Cum credeți așadar că putem uh, armoniza aceste două probleme? Mulțumesc, domnule Taylor, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, președinte. Nu prea am ocazia să folosesc cuvântul uh, endocentric, dar uh, acest cuvânt endocentric este o descriere foarte bună. The gender equality aims and common policies. Este vorba despre cuvântul androcentric. Este vorba despre faptul you know, I, I, I was interested to read this report, which I think is very good. talking about. Cred că este bine că vorbim despre natura transporturilor în care femeile sunt uh, înclinate să folosească transporturile Uh, pentru mai multe scopuri față de bărbați care folosesc transporturile într-un singur scop. Oricum, în general, uh, aceste politici sunt mai degrabă orientate către bărbați. Bărbații petrec mai mult timp uh, călătorind cu mașina și ei cred că acesta este modul de transport uh, cel mai important. De aceea, aceste probleme de egalitate de gen au un impact asupra modului în care femeile și bărbații se deplasează. Bineînțeles, aceasta are influență și asupra uh, calității serviciilor de transport. Bărbații și femeii călătoresc uh, din motive diferite. Uh, pentru muncă, pentru treburi familiale, pentru cumpărături și multe alte lucruri. Însă politicile care se bazează pe nevoile bărbaților uh, fac un deserviciu femeilor în societățile noastre. Acum, uh, decalajul între situația actuală și direcția către care trebuie să tindem necesită adoptarea unor politici corespunzătoare. Am citit, de exemplu, despre ocuparea în uh, transportul uh, terestru femeile din acest uh, sector reprezintă numai 13% și mă refer în special la transportul rutier. Și cred că aceasta este o măsură a provocării cu care ne confruntăm. Trebuie să stimulăm această schimbare și cred că Comisia trebuie să fie activă în promovarea egalității de gen în toate aspectele care țin de transport în uh, activitățile sale viitoare. Și în încheiere, aș vrea să spun un lucru. Acum un an am uh, aflat că una dintre mașinile Parlamentului uh, era condusă de o femeie și am întrebat-o câte femei uh, care conduc mașinile Parlamentului sunt. Și ea mi-a spus două din 100 de șoferi. Deci cred că această comisie uh, ar trebui să țină cont de faptul că lucrurile s-au schimbat. Avem uh, o nouă flotă de mașini uh, Mercedes uh, 220 și o flotă întreagă de mașini Alfa Romeo. Și avem în continuare numai două femei șoferi. Deci trebuie să facem mult mai mult pentru a asigura o reală egalitate de gen în această instituție în care egalitatea de gen este și ar trebui să fie un obiectiv real. Mulțumesc. Doamna președintă, mulțumesc domnule Taylor. Dăm acum cuvântul domnului Vin Van de Camp. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu mă bucur că avem uh, această audiere în această dimineață, deși dacă ne uităm în sală, n-ai crede că e vreun subiect uh, politic uh, cu o importanță prea mare. Toată lumea în Comisia de Transport vorbește foarte mult despre acest uh, subiect, dar când vine vorba să trecem la acțiune, brusc alte comisii devin mai importante. Sunt de acord cu George Bach și anume că avem nevoie de un rol mai puternic al femeilor în transportul european. Este un lucru foarte clar. Și am avut experiențe bune în acest sens. În Olanda avem uh, femei care sunt mecanici de locomotivă și probabil că și în alte țări este la fel. Iar atmosfera din tren este complet diferită. E, atmosfera e mai plăcută, mai relaxată, sunt mai puține comportamente macho, iar femeile sunt foarte profesioniste. S-a spus că există un deficit de personal în acest sector. Acum vreau să îi adresez o întrebare doamnei Weber din Suedia și doamnei Tilling. Încercăm acum să avem o egalitate totală între femei și bărbați. Cred că ar fi greu de realizat acest obiectiv. S-a menționat deja uh, munca pe timp de noapte. Doamna Ayala Sender a spus asta. Plus că um, mai sunt și copii de crescut. Sigur că e ușor de spus că și bărbatul trebuie să joace un rol legal în asta, dar nu e foarte ușor. Să spunem că toți trebuie să fim egali. Și am o întrebare și pentru comisie. Ar trebui să existe parcări mai sigure De exemplu, trebuie să poți merge să faci un duș în uh, siguranță. Acum, în ceea ce privește plafonul de sticlă, sunt de acord în totalitate. În uh, Olanda, una dintre marile companii de transport, are foarte multe femei angajate. Se vorbea și despre acele barje care sunt deținute uh, de o femeie și un bărbat și care au calificări adecvate și calificări egale. Care este opinia celor doi vorbitori legată de aceste subiecte? Pentru că trebuie să rămânem realiști. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Anderson, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. După cum ați observat din uh, participarea de astăzi, Grupul Social-Democrat ia foarte în serios această problemă. Cred că e o problemă deosebit de importantă în ceea ce privește diversitatea de gen. Um, ONU consideră că abia în secolul următor vom uh, asista la acest lucru în câmpul muncii, iar în ceea ce privește sectorul transporturilor, cred că mai e încă mult de făcut. Observ, um, am salutat așadar observațiile făcute. Am înțeles din partea Comisiei că Digi Justice se ocupă de aspectele referitoare la egalitatea de gen, însă nu poate acesta reprezenta punctul de plecare, pentru că sectorul transporturilor se află practic jos de tot când vine vorba de calitatea locurilor de muncă. Observațiile făcute uh, privind impactul asupra femeilor și în ceea ce privește uh, resursele umane angajate în sectorul transporturilor în general. Dacă privim uh, sondajul european în ceea ce privește condițiile de lucru, practic, indiferent de criteriu, când vine vorba de calitatea locurilor de muncă, sectorul transporturilor se află jos. Fie că vorbim de um, calitatea pauzelor, de intervalele de pauză, s-a vorbit de contextul social, hărțuire, intimidare și așa mai departe. Uh, nu spun că nu afectează bărbații, dar afectează în mod deosebit femeile și motivația femeilor de a se angaja în acest sector. Revenim în acest fel la o problemă despre care am discutat în repetate rânduri, cum Uh, unde e progresul, ce sunt, ce, cum stau lucrurile cu progresul în ceea ce privește pilonul social. Iar aici trebuie să venim cu inițiative legislative, nu doar uh, cu caracter voluntar. Revenind la ce spunea George Bach, care sunt soluțiile? Ce vom face în, în acest sens în sectorul transporturilor? Se pot face lucruri, mai ales în ceea ce privește posibilitatea de a introduce la nivel legislativ contracte variate, contracte uh, adaptate în ceea ce privește licitațiile publice, sectorul public poate prelua inițiativa și trebuie să facă acest lucru. Când vine vorba de obiective punctuale care să încurajeze sectorul transportelor, s-au făcut uh, sau luat multe inițiative în anumite orașe, în Uniunea Europeană, de pildă uh, transportul din Londra are un program referitor la diversitatea de gen în, uh, în ceea ce privește angajații din transporturi cum spunea și Ines, femeile trebuie să fie reprezentate la toate nivelele. De multe ori, în uh, ceea ce privește cadrele de conducere, aproape, femeile sunt, nu sunt aproape deloc reprezentate în rândul acestora. Pe ansamblu, e o audiere foarte bună însă avem nevoie de inițiative concrete și inițiative din partea actorilor din sectorul transporturilor și nu doar din centru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Cred că sunt uh, prima vorbitoare care vorbește uh, din partea Comisiei FAM. Credeam că era o audiere împreună, organizată împreună cu Comisia FAM și TRAN. Aș dori să vă spun că noi, femeile, avem o anumită înțelegere în ceea ce privește provocările noastre. Noi nu vrem să fim doar promovate acolo, când, acolo unde există lacune care trebuie uh, umplute. Am auzit uh, din partea dumneavoastră că există un deficit de personal calificat, că ar trebui să atragem femeile. Ar trebui așadar să atragem femeile în sector și sper că femeile înțeleg că vrem să fim atrase în, uh, spre un sector unde, la ora actuală, nu există decât dificultăți. Înspre acest sector ar trebui să fim așadar atrase și ar trebui să se numească promovarea femeilor. Nu e promovarea femeilor, nu e promovare dacă credem că uh, într-un sector de unde deja fug bărbații, s-a amintit deja de pildă de șoferii de tir, uh, este o soluție la care se adresează um, doar în ultimă instanță cineva care nu mai are nicio altă alternativă de a se angaja. Deci de ce ar trebui femeile să-și dorească să lucreze ca șofer de tir? Ce vreau să le spun colegilor și din celelalte comisii, nu suntem o masă critică care trebuie uh, luată atunci când există o lacună și care în același timp sunt primele eliminate atunci când există un surplus de personal. Uh, dacă e nevoie de femei, atunci femeile trebuie să fie reprezentate peste tot. Femeile, dacă e nevoie, pot lucra și ca piloți, dar dacă nu e nevoie, nu pot face acest lucru. Trebuie să schimbăm abordarea, abordarea fundamentală și am spus acest lucru zi de zi în comisia um, există acest uh, ou kinder uh, cu, surprinde, uh, cu o surpriză înăuntru, există și în varianta roz și uh, când cumpărați acel ou roz, știți foarte clar că înăuntru nu, surpriza nu va fi o mașină, ci va fi o păpușă. Există așadar o orientare foarte clară pentru fete, jucăria e o păpușă, iar pentru băieți e o mașină, după care vă întrebați de ce acest sector e atât de greu de comunicat femeilor. Cred că femeile ar putea lucra în sectorul transporturilor, însă eh, asistăm la o respingere permanentă. În Bavaria se spune de pildă că femeile și uh, buchetele de flori nu își au locul uh, la bordul unei nave. Iată, această zicală arată foarte clar că femeile nu și-au locul acolo unde e vorba de tehnică și de mașini de mare volum și mari dimensiuni. Eu cred că formularea din spatele acestei audieri este nedemnă pentru femei. Femeile, bineînțeles, uh, doresc să fie promovate peste tot, nu doar acolo unde sunt lacune. Iar dumneavoastră, acum că ați revenit, spuneați că femeile nu pot conduce noaptea, în plus femeile în fiecare noapte lucrează în spitale și nimeni n-a spus că femeile nu pot face acest lucru. Ba, se descurcă foarte bine și aceste locuri de muncă ar trebui să fie ușor de împăcat cu viața de familie, deși e foarte greu pentru femei. Ca reprezentant uh, al Comisiei FAM doream și eu să intervin și vă rog să-mi lăsați timpul necesar la dispoziție pentru că au intervenit atât de mulți de, uh, din reprezentanții Comisiei TRAN. Uh, femeile nu pot fi folosite doar pentru a umple niște lacune, femeilor trebuie să li se recunoască competențele și meritele dacă e să angajăm femei. Și sper ca femeile să nu se angajeze în sectorul transportului atâta timp cât remunerația este care este, pentru că în Europa uh, avem uh, destul, uh, destule sectoare cu salarii minime, nu mai avem nevoie de altele. Avec plaisir. Mulțumesc pentru intervenție și așteptăm în calitate de Comisie TRAN propuneri concrete de la Comisia FEM pentru a vedea cum putem continua dezbaterea. Da, acum cuvântul colegii noastre, doamna Cresmonte. Aveți cuvântul. Mulțumesc, Maria a spus deja foarte multe. Eu nu vin de la Comisia FAM, însă în principiu cred că există o problemă în general, nu doar în sectorul transportelor, ci unde sunt angajate femeile. Am vorbit deja de rolul social, e o problemă considerabilă pentru toate sectoarele, nu doar pentru sectorul transporturilor, Um, imaginea femeii este în continuare asociată cu uh, statul acasă, cu activitatea de reproducere. Atâta timp cât uh, în societate se înțelege că femeile sunt angajate în sectorul social, iar bărbații în sectoarele tehnice, acest lucru pornește deja din școli, uh, trebuie să se înțeleagă că um, atât fetele cât și băieții trebuie să fie încurajați să se orienteze înspre toate sectoarele și să caute posibilitatea de a dobândi calificările necesare. Un punct important, îngrijirea copiilor, cum ar putea să meargă femeile să lucreze dacă nu știu că copiii sunt bine îngrijiți, dacă nu există, de pildă, îngrijire calificată disponibilă. Și aș mai dori să abordez un punct. Eu sunt uh, în Comisia Trans, sectorul transportelor nu este unul atrăgător. Am discutat cu un uh, operator din sector recent, nu există angajate, uh, nu este un sector interesant atât în ceea ce privește remunerația, cât și în ceea ce privește condițiile de lucru, în ceea ce privește calitatea locului de muncă, nu este deloc interesant ca femeie să-ți cauți un loc de muncă în acest sector, ci uh, mai degrabă se preferă alte sectoare. E vorba de o problemă care vizează femeile și loc și calitatea muncii. Eu cred că e nevoie de evoluție. Uh, Bineînțeles, femeile sunt importante în toate domeniile, în domeniile tehnice, domeniile uh, sociale, dar și bărbații. Iată de ce trebuie să luăm măsuri pentru toți, pentru bărbați și femei, pentru a face ca sectorul transporturilor să fie din nou atrăgător pentru toată lumea. Uh, Mulțumesc. Da, acum cuvântul experților pentru a răspunde la toate întrebările care au fost ridicate de membri. E adevărat întrebarea cum să împaci viața profesională și viața personală, garan- calitatea muncii și garanția pe care ți-ai evocat-o mai mulți legată de voința de a atrage în acest sector mai multe femei. Deci ce facem în legătură cu formarea școlară într-un domeniu pentru a atrage mai multe femei în acest sector? S-a ridicat de asemenea problema calității muncii și cred că nu adesea, nu suficient se spun, nu se, se subliniază adevăratele întrebări și răspunsuri. Așadar, cum spunea domnul Van Gamp, ar trebui să existe cote, da sau nu, pentru că în diferite țări există și cote de paritate, deci vom merge spre acest, această situație și cum sancționăm uh, întreprinderile care nu respectă aceste și uh, dacă ne uităm în, în, la situația întreprinderilor doar la egalitatea salarială sau doar la paritatea în consilii și postul de responsabilitate, uh, vedem că lucrurile nu sunt cum trebuie și atunci cum sancționăm aceste lucruri? Mm. a fost evocat de asemenea din, de, în prezentarea noastră, ați vorbit despre violența împotriva femeilor. De asemenea, consider că, și aici mă uit spre Comisia Europeană, vă pot spune că asta este o problemă de fond reală. Problema violenței împotriva femeilor și a hârțuirii, a de, tratamentelor degradante, această violență sexistă care arată că Eu am citit un studiu care arată că multe femei care lucrează în transportul în comun se simt cel puțin o dată în activitatea lor agresate pentru că sunt femei, ceea ce e o problemă. O altă chestiune legată de violență, violența împotriva femeilor în transportul în comun este un lucru teribil, teribil. Domnul Chisler a spus că femeile folosesc mai mult transportul public, e clar, și eu am găsit un studiu făcut de un institut francez care a apărut acum trei luni, studiul acesta, și care spune că 100% din femeile care iau, 100% din femeile care iau transportul în comun au fost cel puțin o dată în viața lor hărțuite în transportul în comun prin comportamente sexiste. Deci avem o, o problemă de fond aici. Așadar, vă dau cuvântul. Vă dau 230 fiecărui intervenant și dacă doriți puteți oferi răspunse, răspunsuri mai uh, detaliate pe mine. Începem cu noastră așadar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Permiteți-mi să răspund în primul rând în germană, referitor la anumite subiecte, precum întrebările adresate de doamnele din partea stângă a sălii. Nu am ascultat interpretarea înspre germană când vorbeam de tineri și în rândul cărora intră și femeile pentru a-i a le trezi interesul pentru sectorul transporturilor, e, pentru sectorul, sectorul transportului fluvial la care mă refeream, um, de a-i atrage în sector, nu despre asta era vorba, sectorul trebuie să își creeze o imagine um, mai interesantă pentru a deveni Um, interesant așadar pentru tineri, pentru tinere, pentru angajați din alte sectoare. De multe ori, uh, când vine vorba de transport, uh, ne gândim adesea doar la transportul rutier. Transportul fluvial, de pildă, oferă locuri de muncă de calitate – Există liberi profesioniști care lucrează, care trăiesc la bordul navei uh, în condiții de egalitate de gen. Traficul uh, fluvial oferă locuri de muncă de înaltă calificare, oferă și posibilități de formare ulterioară. Iată de ce cred că e atât de interesant, mai ales în ceea ce privește această propunere referitoare la recunoașterea um, um, calificărilor profesionale. Am discutat și cu partenerii sociali pentru ca relațiile de muncă, timpul de lucru să fie regândit astfel încât locurile de muncă la bordul navelor să rămână în continuare deosebit de interesante. Cred că mai ales uh, la ora actuală traficul fluvial oferă foarte multe posibilități pentru femei, uh, pentru a dobândi un loc de muncă calificat. Iar în ceea ce privește formarea continuă, um, e uh, un avantaj. Spuneați că deja în școli ar trebui să se adreseze această problemă, să se ofere această, acest parcurs profesional în continuare, noua propunere referitoare la calificările profesionale prevede ca după um, activitatea la bordul uh, unei nave, de pildă, să există perspectiva de a ocupa un loc de muncă um, la sol, de pildă. Avem soluții interesante și mai ales pentru femei, femei cu un nivel înalt de formare care sunt interesante să lucreze, care sunt interesate să lucreze în continuare în sectorul tehnic sau în sectorul logistic. Există numeroase posibilități, posibilități. Cred că sunt aspecte interesante în uh, sectorul traficului fluvial. Există în continuare un deficit de personal calificat unde uh, lucrăm împreună cu partenerii sociali. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Tiling, aveți cuvântul. Voi începe prin a răspunde întrebarea pusă de domnul Van de Camp cât de departe mergem în măsură de egalitate în transporturi? Ideea nu este să avem 50% uh, bărbați și 50% femei într-un sector. Ideea este să creăm circumstanțele în care oamenii se poată avea ocazia să iau o decizie uh, în condiții egale. Majoritatea sectoarelor de transport oferă alegeri pentru bărbați, nu pentru femei. Asta e problema. În ce privește uh, circunstanțele, nu creăm circunstanțele care să ofere participare egală. Și noi, evident, credem în soluții legale, pentru că, totuși, credibilitatea măsurilor de tip soft nu e foarte mare în Europa și și law enforcement-ul este <clears throat> într-o perioadă de încercare care ar putea fi soluțiile, un cadru legal care să uh, uh, permită crearea sau dezvoltarea unor planuri de egalitate în companii, ar trebui să existe reprezentarea la nivelul companiei care să permită implementarea acestor planuri și trebuie să fie un instrument care funcționează. Și numele acesta este dialogul social. Așa cum au subliniat alți vorbitori, dialogul social există state membre în care, pentru a stabili o, un sindicat în companie, e foarte greu sau să și uh, egalitatea de gen e o chestiune de dialog social la nivelul companiilor pentru a avea, de exemplu, niște nave care sunt mai prietenoase cu femeile. Dacă nu ai un interlocutor la nivelul companiei, cum o să discuția asta să îmbunătățești situația? Aș vrea să spun că sunt de acord că femeile n-ar trebui să fie doar un, o chestiune economică în acest exercițiu. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Tiling, doamna Weber. Thank you. I think this uh, has been a really, really interesting... Cred că a fost o discuție foarte interesantă și este o abordare globală. Abordarea globală este cea de care avem nevoie. Nu există soluții rapide. E ca atunci când uh, developezi fotografia, uh, trebuie să o pui de trei ori în substanța chimică până obții întreaga imagine. Va dura foarte mult până vom obține această societate egală din punct de vedere de gen. Domnul Van der Kamp a întrebat dacă mergem către egalitate absolută. Cred că mergem către o societate egală din punct de vedere de gen și asta se va construi pas cu pas, nu printr-o singură soluție. Dar trebuie să înțelegem a, a, a alegerile pe care le facem și sunt de acord cu antevorbitorii mei că avem nevoie de dialog social, de dialog între parteneriatele publice și de sectorul public și sectorul privat, trebuie să facem acest lucru împreună, nu putem găsi o soluție la nivel individual. Trebuie să colaborăm și dialogul social este cheia. Am avut o întrebare și din partea doamnei Alexander, care a plecat din nefericire, dar o să-i răspund prin mail în legătură cu statisticile. Statisticile plictisitoare, dar sunt extrem de importante. Cifrele sunt extrem de importante și problema legată de transportul pe termen lung. Dar cred că e un exemplu despre modul în care vedem că aceste chestiuni afectează alegerile pe care le facem și cum oferim uh, condițiile corecte pentru a avea <clears throat> echilibru între viața profesională și mm, personală și aici trebuie să găsim soluții pentru o perspectivă globală. Deci suntem nerăbdători să continuăm dialogul cu dumneavoastră în Parlament și în Comisie și să contribuim la alte discuții. Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc! Foarte rar se întâmplă, dar un bărbat este cel care încheie acest panel. Mulțumesc! Vreau mai întâi să încerc să răspund la întrebarea foarte precisă, domnule Bac, în ce privește proiectul pilot în, în domeniul atractivității transportului. Poate că o să vă dezamăgesc. Deocamdată nu avem rezultate foarte cu, concluzive în acest proiect. E un proiect foarte scurt, doar de câteva luni. Consultantul, care e unul foarte bun, a făcut uh, un studiu și acum e într-o fază de colectare de date prin anchete, mai ales uh, prin, în rândul tinerilor și femeilor, tinerilor femei, pentru a înțelege percepția în legătură cu domeniul transportelor și așteptările lor. Deci suntem în această fază, nu avem rezultatele și se pare că uh, nivelul de rău pe cât ne așteptăm, dar așteptăm confirmarea și rezultatele vor apărea destul de repede. Doamna Elena Sander uh, nu mai este aici. Uh, vreau doar să spun că dacă doamna comisar nu e aici, nu înseamnă că nu e interesată de subiect, a demonstrat acest lucru. În ce privește întrebarea legată de faptul că există mult, mm, puține joburi pentru femei cu educație superioară. E o problemă specială pentru femei. Nu putem să sperăm la miracole în acest, dom- miracole în acest domeniu. Există 3% femei conductori de tren. Nu vor fi niciodată mai mult de 5%. E o realitate. Există un anumit de tip de profesiune, mai ales în ce privește aspectele care au nevoie de competențe digitale sau altele care vor atrage întotdeauna mai multe femei. și întrebarea legată de parkingul securizat. Există o dimensiune mai largă pe care am întâlnit-o adesea în schimburile noastre de uh, informații cu părțile implicate și anume uh, instalațiile sanitare care nu sunt adaptate uh, pentru femei. Și asta se uh, referă la mediul de lucru în general și uh, asta uh, și chestiunea parkingurilor securizate creează o problemă în plus. Sperăm că și aici, cu acea platformă a schimbării, vom vedea uh, bune practici și vor fi, de asemenea, și posibilități de a finanța prin rețele transeuropene care trebuie explorate. Euh, simplement, donc très rapidement, la question des quotas. Începește cotele. Am înțeles, uh, cum, bineînțeles că suntem pe care să ne gândim la această chestiune care însă e foarte complexă pentru că situațiile diferă și trebuie să ținem cont în această reflexie de o altă problematică și anume cea a obiectivelor voluntare și cea a indicatorilor uh, care trebuie implementați. Deci vom continua să reflectăm asupra acestui subiect. Este un proces dinamic, un dialog și suntem încă la sfârșit, la începutul lui, așadar un pic de răbdare pentru că am început de un an și sperăm să putem uh, să ajungem la un rezultat. Mulțumesc foarte mult pentru a încheia această dezbatere. Dau un minut raportoarei noastre, raportorului nostru, domnul Nielsen. Just only one minute, because it has been a very interesting discussion. A fost o discuție foarte interesantă și avem o, foarte, multe de, foarte multe opinii comune și concluzia ar fi că sectorul trebuie să fie mai atractiv și asta înseamnă că trebuie să ne uităm și la chestiunile sociale, cum se face activitatea și ce oferă companiile. Și și cred că trebuie să legăm această problemă de alte probleme uh, pe care le, de care ne ocupăm și aici, în Comisia Amploa, pentru că avem nevoie de locuri de muncă potrivite pentru toată lumea. Dacă nu reu- reușim să obținem asta, ratăm această oportunitate ca acest sector să fie mai e, uh, e, uh, egal pentru femei și bărbați și mai bun și pentru femei și pentru bărbați. Mulțumesc și sper că vom putea avea noi audieri și să examinăm anumite exemple de bune practici. Mulțumesc. Merci beaucoup, euh, monsieur Nielsen. Nous allons continuer. Mulțumesc, domnule Nissen, Vom continua să lucrăm cu Comisia Ampla și Comisia FAM. Mulțumesc tuturor experților invitați pentru că ne-au deschis aceste direcții de lucru foarte concrete uh, cu speranța că mâine, în viitor, locul femeilor în domeniul transportului va fi logic, normal și sigur. Mulțumesc tuturor! Ne reîntâlnim la ora 15 pentru a continua discuția noastră. Bun apetit! Boftă bună tuturor! Mulțumim interpreților pentru că au uh, lucrat un pic peste uh, program. Sigur, sunteți pasionați și noastră de locul femeii în uh, transporturi. Mulțumesc!